juridice. Autoritățile competente din Italia uh, m-au uh, anunțat că domnul Massimiliano Salini a fost ales de la 1 iulie 2014. Domnul Salini îl înlocuiește pe domnul Enzo Lupi. Doamna Jean Potin și-a anunțat decizia de a uh, demisiona din Parlamentul European înainte de reuniunea constitutivă. În consecință a fost transmisă de la autoritățile din Franța numirea domnului Filip Loazo în locul doamnei Potin. Articolul 7 din actul referitor la alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și alineatele 1 și 4 din articolul 4 din regulamentul de procedură ne uh, împing să recunoaștem alegerea domnului Salini și a domnului Loazo cu începere de la 1 iulie 2014. În conformitate cu articolul 3.2 din regulamentul de procedură, acești, acești uh, doi domni își vor lua uh, locul în Parlament și își vor începe mandatul după ce se va verifica când îndeplinesc toate condițiile necesare conform legii și că nu dețin nicio funcție incompatibilă cu cea de deputat european. Propunerile conferinței președinților de numiri în comisie au fost depuse ieri. Nu sunt amendamente la aceste propuneri și deci, în conformitate cu articolul 199.3 din regulamentul de procedură, se consideră adoptate. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi uh, pus la dispoziție la începutul următoarei sesiuni plenare. Aveți observații în legătură cu vreun punct? Nu este cazul? Atunci, perioada de sesiune a Parlamentului European se suspendă, sesiunea se închide.